Uh, și al uh, domnului uh, Gualtieri cu privire la modificarea articolului 136 al Tratatului asupra funcționării Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. Avem doi raportori uh, și uh, cred că amândoi au solicitat să intervine domnul Broc și domnul Gualtieri. Raportul este rezultatul uh, unor discuții foarte lungi cu Consiliul. Domnul colegi. Domnule președinte, stimați colegi, acest mecanism european de stabilitate este necesar, asta pentru a avea o securitate pe viitor și pentru a putea da dovadă de solidaritate cu statele care se află în pericol, pentru a asigura de asemenea moneda euro și pentru a genera disciplina bugetară necesară și pentru a rezolva de asemenea problemele de creștere economică. Toate acestea puteau să fie rezolvate doar prin intermediul unei proceduri simplificate procedurale unei proceduri simplificate. Pentru că procedura normală ar fi uh, durat mult prea mult și de asemenea ar fi putut implica organizarea de referendumuri în statele membre. Nu puteam să pro- procedăm la o procedură normală în acest caz. Inițial s-au propus următoarele lucruri. Urma să fie vorba despre un, uh, un uh, principiu instituțional conform căruia Parlamentul și Comisia nu ar fi avut nimic de spus. Ei bine, am schimbat lucrurile acestea. Datorită dialogului purtat de Parlament, Consiliu, Comisie, reprezentanții Băncii Centrale Europene, am reușit să obținem următoarele decizii. În momentul în care vine vorba despre decizii, despre stabilirea cadrului necesar, despre stabilirea reglementărilor necesare, toate acestea pot fi acceptate de către Consiliul uh, European după, bineînțeles, implicarea Parlamentului European. Prin urmare, Parlamentul European va avea pe viitor un rol important. Chiar dacă la început uh, speranțele nu erau prea mari, am reușit să folosim totuși cadrul instituțional comunitar. Am reușit să facem față momentului dificil cu care ne-am uh, confruntat și să ne ridicăm la măsura, la nivelul așteptărilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că vă putem uh, recomanda să, acord, să aprobați această modificare și să sprijiniți raportul nostru. Ați primit toate datele din partea Comisiei Constituționale, ați văzut care sunt uh, interpretările noastre, interpretările noastre care sunt cunoscute de toți comisarii uh, responsabili, sunt cunoscute de asemenea de toți membrii ai Consiliului uh, European, au fost deja aprobate de toți acești actori importanți, prin urmare, cred că în momentul de față putem sprijini această modificare, pentru că această modificare duce la garantarea viitorului modernei euro. Vă mulțumim, urmează domnul Gualtieri. Ma în a votare cu raportul pe care urmează să îl votăm și cu îngrijorările legate de adoptarea unei revizuiri uh, a tratatului, având în vedere că vorbim despre un aranjament interguvernamental, uh, e bine, ar trebui să uh, votăm pentru în negocierile purtate am reușit să ajungem la uh, îndeplinirea unor obiective importante pentru Parlament. Condiționalitățile legate de ajutor vor fi definite într-un uh, regulament uh, în conformitate cu actuala procedură de codecizie. Așadar, avem un aviz pozitiv. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la obținerea acestui rezultat. E un privilegiu să pot să lucrez cu Elmar Brock și uh, de asemenea cu domnul Pirilo și cu cei uh, doi raportori din partea uh, Comisiei Econ, domnul Gozes, Daf Hefner, raportorii din umbră, coordonatorii de grup și președinții de grup, care cu toții ne-au oferit mult sprijin politic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am dorit să salutăm prezența domnului președinte al Comisiei, domnul vicepreședinte al Comisiei, uh, de asemenea și președintelui în exercițiu al Consiliului. Este foarte important să votăm acest raport și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră într-un moment atât de important. Doamnelor și domnilor, uh, acum uh, vom trece la vot. Supunem la vot amendamentul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 27. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16 și 28. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Există amendamente de compromis 38, 39 și 40 din partea uh, Comisiei pentru Afaceri uh, Constituționale. Aceste amendamente sunt admisibile, au fost uh, traduse și sunt disponibile tuturor membrilor. Cu toate acestea, aș dori să vă întreb dacă aveți obiecții. Nu văd să fie cazul, prin urmare continuăm cu votul în legătură cu cele trei amendamente de compromis, 38, 39 și 40. Este un vot uh, cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele uh, 30 și 19 devin caduce. Punct procedural acum. Consola mea de vot nu funcționează. Mulțumim, stimate coleg. Numărul 463, uh, consola va fi verificată. Amendamentul 20, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 33. Acesta a fost uh, retras uh, de domnul Gualtieri. Uh, domnul raportor Gualtieri a retras amendamentul 33, deci nu îl vom mai vota. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 34, vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Amendamentul 22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Uh, vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 36. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 32. Uh, Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis numărul 37 din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Acum sunt obiecții uh, cu privire la acest amendament de compromis? Nu sunt. Atunci supunem amendamentul de compromis 37 la vot. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 7 și amendamentul 26 sunt uh, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem acum la vot moțiunea pentru uh, moțiunea legislativă, vot cu apel nominal. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări tuturor celor care au muncit la acest raport. Putem acum trece mai departe la următorul punct pe ordinea noastră de zi. Doamnelor și domnilor, explicațiile votului pot să fie date mâine. Astăzi nu vom avea explicații pentru vot. Mâine